să spargem această putere a capitalismului. Mulțumesc, cu aceasta s-a încheiat uh, runda de One Minute Speeches. Vom continua sesiunea noastră mâine, începând cu ora 9 dimineața. Agenda a fost publicată și este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Cu aceasta, ședința noastră se suspendă.